Guten Tag, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Bună ziua, la ședința Comisiei de Control Bugetar reluăm uh, negocierile noastre. Ordinea de zi a fost distribuită, eu nu am cunoștință de modificări. Ședința se va transmite pe internet, așa că salut presa mondială. Salut uh, un nou uh, membru al comisiei noastre, domnul Cohn. Ne bucură prezența dumneavoastră. În legătură cu punctul 2 de pe ordinea de zi, uh, limbile pe care le puteți urmări astăzi la, uh, le găsiți la punctul 2. La ora 16 avem voturi. Ședința uh, din 13 februarie și 28 februarie uh, se găsește distribuită și trecem în felul acesta la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre cel de-al șaptelea program cadru de cercetare. Raportoarele noastre sunt Ayala Sender și colega Martina Diabaiova. Doamna Sender, din păcate, este bolnavă. Îi dorim uh, însănătoșire grabnică și Sigur că s-ar putea, datorită stării de sănătate a doamnei Sender, să amânăm termenul limită pentru depunerea amendamentelor, va fi 3 sau 4 martie. Vom stabili la finalul discuției și dau cuvântul Martinei acum. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi pare rău că Ines nu poate să participe alături de mine la această discuție. Pot uh, să o înlocuiesc. Acest proiect de raport este activitatea noastră comună. Aș dori să comentăm puțin și după aceea, împreună cu Ines, vom uh, analiza uh, rezultatele dezbaterii. Am avut o cooperare foarte interesantă pe marginea acestui uh, proiect de raport. Trebuie să ne gândim la performanță, valoare adăugată, eficacitate și cred că în ce privește eficiența costurilor vom putea să discutăm uh, pe marginea propunerilor comisiei în legătură cu cel de-al șaptelea program de cercetare deci, mulțumesc Comisiei pentru colaborare. Iar acest uh, program cadru 7 uh, se referă la 57 miliarde, 3% din cheltuielile pentru cercetare și inovație în Europa sau 25% din finanțarea competitivă. Concluzii asemănătoare au fost făcute și de către grupul de experți la nivel înalt în noiembrie um, anul trecut și considerăm că acest program cadru a fost uh, un succes. În primul rând, a încurajat excelența în știință la nivel instituțional, a promovat uh, cercetarea privind uh, ideile programului 7 și de asemenea a stimulat IMM-urile din punct de vedere strategic, a găsit o modalitate de a crea lianți în domeniul cooperării, a stimulat mobilitatea cercetătorilor în Europa, și uh, a creat condiții pentru o piață deschisă în domeniul cercetării. Iar în ce privește cercet, uh, investițiile în domeniul cercetării și a infrastructurii cercetării, de asemenea, acest program a avut un efect stimulativ. Au fost înaintate multe propuneri și uh, un număr de proiecte de înaltă calitate, 25 de mii, uh, au fost selectate. Multe universități au participat în cadrul acestui program. Cercetarea și tehnologia uh, Uh, au reprezentat 27%, IMM-urile 13%, iar companiile private 11%. Oricum, uh, au existat și situații de impas care au trebuit să fie uh, eliminate prin eforturile de armonizare și modernizare în cadrul programului Orizont 2020. Trebuie să existe o flexibilitate în ce privește și utilizarea bugetelor din subprograme și să existe o strategie unică de auditare, o portal unic pentru participanți și veți găsi toate aceste aspecte în proiectul de raport. Trebuie să ținem seama de asemenea de problematica Brexit, pentru că începe săptămâna Brexit. Deci, eh, nu doar din punct de vedere bugetar, dar și din perspectiva cercetării eh, și eh, colaborării în cercetare prin echipe, trebuie să ne gândim și la acest context. Organizațiile care acționează în Regatul Unit au primit un miliard 27 700 de mii de euro, 15% din totalul investițiilor, 1,18 miliarde euro pentru anul 2015. Deci trebuie să spun că acesta a fost uh, rata cea mai ridicată pe care un stat membru a primit-o în domeniul finanțării uh, la nivelul unui an. Trebuie să vedem ce rezolvare va găsi Comisia pentru cooperare pe viitor cu echipele de cercetători din Regatul Unit. Dar eficacitatea costurilor trebuie să fie analizată și în ce privește eficacitatea economică. Știm că trebuie să existe un management sănătos din acest punct de vedere și să atingem obiectivele acestei politici. În domeniul cercetării și inovației, uneori este foarte greu să um, găsești formule de management sănătos. Chiar și uh, un eșec într-un anume domeniu, până la urmă poate să ducă la reușite dacă poate fi învins acel impas. Deci trebuie să existe o provocare pentru cercetare și inovație să se găsească metodologia adecvată pentru atingerea obiectivelor. Mă voi opri aici și m-ar bucura să primesc propuneri de uh, amendament, să ascult observațiile dumneavoastră pe marginea acestui raport și mulțumesc foarte mult lui Inez pentru cooperare. Aștept acum observațiile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Voi da cuvântul mai departe reprezentantului Comisiei din partea Direcției Generale uh, Cercetare. Are cuvântul uh, domnul Web. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru acest raport care uh, a fost urmărit cu interes, uh, sigur vom putea îmbunătăți uh, activitatea noastră. Vom avea o întâlnire cu dumneavoastră peste câteva luni, care cu siguranță va fi de folos pentru a ne gândi la programul cadru nouă. În ce privește implementarea programului Orizont 2020, am reușit să progresăm, dar trebuie să ne gândim și la politicile viitoare. În ce privește eficacitatea costurilor, trebuie să fie analizată obiectiv. Ținem seama de o serie de lucruri pe care dumneavoastră le veți menționa în acest raport, deci inclusiv pentru calcularea eficacității și sperăm că vom putea valorifica aceste sugestii în rapoarte rapoartele anuale. Poate că în felul acesta vom putea să demonstrăm de la un an la altul progresele făcute în managementul sănătos. În ce privește problematica Brexit, știți că uh, nu am mandat să vorbesc foarte mult despre Brexit. Bineînțeles, toată lumea știe că Regatul Unit este un participant important în acest program uh, cadru și uh, Sperăm că vom putea continua colaborarea cu Regatul Unit. Există un număr mare de cercetători din Marea Britanie care își doresc continuarea colaborării cu noi. Nu pot să spun mai mult despre asta pentru moment, dar mulțumesc foarte mult pentru acest raport și uh, vom uh, urmări în continuare și uh, conlucrarea cu dumneavoastră, inclusiv privind înainte spre următorul program cadru. Mulțumesc foarte mult! am gândit să uh, ascult și vocile dumneavoastră, dar trebuie să spun că am avut și unele probleme cu acest program și m-ar interesa uh, câte uh, procese există Uh, și la ce state se referă, uh, câte anchete OLAF uh, sunt în curs, câte au fost încheiate, dacă urmează să fie deschise alte anchete și în acest raport s-a spus că aproximativ 59% din această sumă sunt analizate prin activități de auditare vor uh, avea loc și alte auditări, iar în ce privește sumele forfetare, uh, um, aici au fost unele uh, probleme de recalculare. Poate că ne puteți spune cum acționați dumneavoastră în clipa de față în ce privește aceste sume forfetare. Deci, Acestea ar fi observațiile mele. Pot să vă dau cuvântul. Mai dorește cineva să intervină? Domnule Okay. Um, for the number of legal procedures... Mulțumesc. În ceea ce privește cazurile OLAF și procedurile pe rol, o să trebuiască să vă răspund în scris. Nu știu câte sunt pentru RTD, dar cred că sunt destul de multe servicii implicate și de aceea vreau să vă fac și o listă completă și să vi l trimit în scris. 59% sunt auditate, deci 8%, 9% dintre uh, dintre costuri au fost auditate de către auditori, însă dacă faceți un audit pentru un, un, um, câteva, un procent dintre ele și ies bine, atunci aveți destul de multă încredere care se propagă practic și pe celelalte. Deci noi încercăm să corectăm în general um, toate, toate erorile și ajungem astfel la 59%, care este o acoperire indirectă. Restul însă nu a fost auditat direct, dar este, um, este parte din um, eșantionul acoperit, doar că nu le-am acoperit chiar pe acela mod uh, precis. Am făcut multe auditări, avem un program destul de amplu și în unele cazuri chiar am mers prea departe, chiar am spus că o să fie mai puțină auditare de, în uh, orizontul 2020. Am zis că numai 7% din beneficiari voi fi auditați în programul Orizontul 2020, dar am explicat aceasta în scris. În ceea ce privește rata unică, pe orizontul 2020 sunt foarte clare, um, nu există nicio calculare retroactivă în orizontul 2020, dacă ar fi programe în program, uh, probleme în programul cadru 7, cred că ar fi fost deja clarificate până la orizontul 2020. Mai am avut o problemă mică de traducere pentru că nu am recunoscut în traducere o uh, aplicare retroactivă a ratei unice, dar o să clarificăm în curând. Întrebarea era cât este de mare procentul sumei care au fost plătite paușal din programul cel de-al șaptelea cadru și cât de mari au fost verificările după aceea și cât de potrivite, cât de proporționale. Desigur că vorbim despre chestiuni care au apărut în presă și am auzit tot timpul că au existat verificări ulterioare, am aflat din presă. Dacă citim corect articolele din presă, totuși acestea au dus la o nemulțumire, dacă nu mă înșel, și aceasta e o variantă eufemistă de a spune ceea ce s-a întâmplat. Pot să vă ne- rog să ne mai faceți câteva precizări? În legătură cu rațele unice, se calculează deja în mai multe feluri rata unică, însă sigur că există diferențe în overhead-uri, însă ratele unice nu sunt întotdeauna auditate. Ele sunt doar sume cheltuite și apar la cheltuieli. Însă o să încerc să fac rost de cifre exacte, cât s-a plătit în rată unică și cred că, dacă nu mă șel, costurile indirecte o să vă dau o cifră exactă. O să încerc să vă dau aceste informații împreună cu informațiile despre procedurile OLAF de care m-ați întrebat înainte. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu sunt încă dementă, să știți, o să-mi amintesc că, că v-am întrebat și sper să ne și dați acest, acest răspuns. Vă mulțumesc oricum. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că dau cuvântul raportoarei în final. Vă rog, doamnă raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că discuția a fost atât de scurtă, pentru că ar fi fost nevoie de mai mult timp pentru a intra în detaliu, dar vom avea ocazia să discutăm în cadrul amendamentelor, fiind dat că și eu trebuie să, pre- să pregătesc câteva amendamente și m-am concentrat pe flexibilitatea între bugetele de la diferitele programe, o flexibilitate îmbunătățită, simplificare și o îndreptare, o ghidare mai bună a beneficiarilor. Aș dori de asemenea să vedem o participare îmbunătățită a reprezentanților mediului de afaceri și industriei în programul acesta. A, a, voi înainta deci aceste amendamente și sper să avem în final un proiect mai larg pentru ca să nu mai fim atât de limitați de spațiu cum am fost la prima variantă a proiectului. Sigur că vom uh, îmbunătăți raportul cu amendamente. Vă mulțumesc oricum tuturor pentru că mi-ați dat răspunsuri tot timpul când am pregătit proiectul de raport și vom reveni asupra altor întrebări pe parcursul dezbaterilor. Mulțumesc! Mulțumesc că am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi și fiind dat că votul l-am prevăzut la 4, trebuie să întrebăm dacă oamenii din grupuri pot veni la vot pentru următorul program, pentru PIF și pentru avizul domnului Nejdimi Ali. Vreau să știu dacă putem uh, să, încerc, să votăm mai devreme. Nu, se pare că nu, așa că trecem la punctul 5. Ba da, putem vota. Punctul 5 e vorba de raportul anual pe 2015 pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și raportarea este doamna Iulia Pitera.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 am uitat să votăm avizul jurii despre Curtea de Justiție. Îmi pare rău, nu era pe lista de votare și de aceea vreau să încep cu acest vot, descărcarea pentru Curtea de Justiție. Da, vă rog. Doamnă președinte, vreau să vă rog să mai așteptăm 5 minute pentru că nu suntem încă compleți. Mulțumesc. Suspend ședința pentru 5 minute și după aceea începem cu votul pe avizul jurii la descărcarea Curții de Justiție înainte să votăm PIF-ul. Mulțumesc! Ich sehe, dass die Reihen sich füllen. Văd că se umple rândurile. Așa că vom vota mai întâi avizul jurii pentru descărcarea Curții de Justiție. Vreau să știu dacă putem vota în bloc. Există obiecții? Nu e cazul. Nu e cazul, deci votăm în bloc jurii 4, 6, 7 și 9 fără obiecții. Cine este pentru așadar? Mulțumesc împotrivă. Abțineri se adoptă în unanimitate. Vă mulțumesc. Și acum putem trece mai departe la PIF și raportoarea doamna Pitera. Dacă dorește raportoarea cuvântul, vă rog acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori numai să spun că mi-am modificat recomandarea. E vorba de amendamentul LIBE 5. Înainte am pus un plus în dreptul lui, dar acum, după ce am mai analizat situația, propun să punem un minus. Mulțumesc. La pagina 3 găsiți ceea ce a spus raportoarea înainte. Aliniatul 8B9, după 8B9, deci. Da, avem un vot enorm, așa că începem cu compromisul numărul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai departe, amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge.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 împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, nu, 74 e caduc, îmi pare rău. Deci 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri respins. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru împotriva abțineri se adoptă, 81 pentru împotriva abțineri se adoptă, 82 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 86 pentru împotriva abțineri se respinge, 87 pentru împotriva abțineri se adoptă, 88 pentru împotriva abțineri se adoptă, 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Regii 3 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Regii 8 pentru, Împotriva abțineri. Putem verifica regii 8, vă rog. Se deschide votul. Cred că a fost respins. S-a deschis votul. Da, se respinge, într-adevăr.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 98 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 99 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 100 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 101 pentru, caduc, 102 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 103 pentru, împotriva, a, verificăm, verificăm 103, vă rog. 103 s-a deschis, s-a închis și se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 106, 7 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 110 pentru împotrivă, abțineri Haideți să-l verificăm pe 110. Unii colegi uh, ridică mână și s-a închis votul la verificare și se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 pentru, verificare la 112, sigur. A fost clar, clar pentru, dar haideți să verificăm. S-a închis. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116, două pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 117, două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru împotriva abținerea se adoptă, 119 pentru împotriva abțineri se adoptă, 120 pentru împotriva abțineri respins, 121 pentru împotriva abțineri se adoptă, 122 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 125 pentru împotriva abțineri respins.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 împotrivă, abțineri se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 și se adoptă 136 pentru împotriva uh, abțineri se adoptă 137 pentru împotriva abțineri respins 138 pentru împotriva abțineri se adoptă 139 pentru împotriva abțineri respins compromisul 7 pentru împotriva abținerii se adoptă. 143 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 150 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 151 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 152 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 153 cu amendament oral, nu văd nicio obiecție supun la vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 161 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 163, 163, prima parte este caducă, partea a doua a lui 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 164 e caduc de asemenea, 166 pentru, împotriva abțineri se adoptă 165 și cu 167 pentru, împotriva abțineri se adoptă 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă 169 pentru, împotriva abțineri se adoptă 171 pentru, împotriva abțineri se respinge 172 pentru, împotriva abțineri, respins. 174 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 176, două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 177 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 caduc, 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 caduc, 170 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 187 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 188 pentru împotriva abțineri se adoptă și 188 pentru împotriva abțineri se adoptă, regii 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, regii 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, regii 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 190 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 2 pentru împotriva abțineri respins. 3 pentru, împotriva abținerea se adoptă 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă 5 pentru, împotriva abțineri respins 6 pentru, împotriva abțineri respins 7 pentru, împotriva abțineri respins 9 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica 9, vă rog? Se verifică 9. Se închide votul și s-a respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24 împo pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 1 până la 11 acoperite, libe 1 acoperit și întregul libe apoi aviz este acoperit. Deci supun acum întregul raport la vot cu apel nominal. Vă rog să deschizi votul. Nu mergem. S-a închis 17 voturi din 17 unanimitate. Felicitări doamnei raportor. Perfect. Atunci vă mulțumesc foarte mult și acum o să trecem la următorul punct care trebuie votat. Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pentru 2015. Raportor, doamn, domnul Ali, dacă dorește raportorul să ia cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru munca depusă. Și cred că legătura între coordonatorii de la cont și raportorii din umbră a fost una foarte bună. Și atât. Thank you very much. Another one... Mulțumim foarte mult. Încă 100 și ceva de amendamente. Amendamentul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă 3. Pentru împotriva yeah. I'm sorry. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. I would like to have a voting list as well from my own group. That's why then I can better see what is the Aș dori să am o altă listă de vot, în așa fel încât să văd cât mai bine și să pot să fiu măsură să văd și majoritatea din sală. Am pierdut exemplarul care îl aveam. Bun. Amendamentul 3. Pentru, împotriva, abțineri. Putem verifica la amendamentul 3. Amendment 3. Check is over. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica și pe acesta, vă rog, amendamentul 4. Amendment 4. Check is over. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 caduc. 10 pentru, împotriva abțineri se respinge. 11 pentru, împotriva abțineri se respinge. 12 pentru, împotriva abțineri Putem verifica amendamentul 12. Se adoptă. 13 e caduc, 14 e caduc și acum 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, 16 și 17 pentru împotriva abțineri se adoptă,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 S-a închis votul și în mod clar se respinge. Amendamentul 28, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 30, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 32, pentru,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 39 e caduc, 40 e caduc, 42 caduc, 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 44 pentru, împotriva abțineri se respinge, 45 pentru, împotriva abțineri se respinge, 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se respinge, 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 57 pentru, de fapt e caduc, 57 e caduc. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63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 77 e caduc, 78 pentru împotriva abțineri se adoptă, 79 pentru împotriva abțineri se adoptă, 80 pentru împotriva abțineri se respinge, 81 pentru împotriva abțineri se adoptă, 82 pentru împotriva abțineri se adoptă, 83 pentru împotriva abțineri se respinge, 84 pentru împotriva abțineri se respinge, 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 86 pentru, împotriva abțineri. Putem verifica 86, cred că este adoptat, dar nu sunt sigură. Oh, it rejected, I see that. Yeah, yeah, yeah. sorry. Și se respinge.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 93 pentru împotriva abțineri se respinge, 94 pentru împotriva abțineri se adoptă, 95 caduc, 96 pentru împotriva abțineri se respinge, 97 pentru împotriva abțineri se respinge, 98 pentru împotriva abțineri se adoptă, 99 pentru împotriva abțineri se adoptă, 100 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 107 pen, și 108 împreună pentru, împotriva abțineri se resping. 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 110 pentru, împotriva abțineri se respinge. 111 pentru, împotriva abțineri se respinge. 112 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 113 caduc, 114 pentru, împotriva abțineri se respinge, 115 pentru, împotriva abțineri se respinge, 116 pentru, împotriva abțineri se respinge, 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem verifica 117, cred că e adoptat. Not quite sure when I... Yeah, check is S-a închis votul și se respinge. 118 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotriva, abțineri. Putem verifica 120? Can we check 120? Check is over. S-a închis votul și se adoptă. 121 pentru împotriva abțineri se respinge. 122 pentru împotriva abțineri se adoptă. 123 pentru împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru împotriva abțineri se respinge. 125 pentru împotriva abțineri se respinge. 126 pentru împotriva abțineri se respinge. 127 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotriva, ab... ...128 pentru, împotriva, abțineri. Putem verifica 128? Îmi cer scuze, trebuie să verificăm. Check is over and it is rejected. Se respinge. Și acum 129 pentru, împotriva abțineri se respinge. 130 pentru, împotriva abțineri se respinge. 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem verifica 131? Check is over. And it is rejected. S-a închis votul și se respinge. 132, yeah, yeah. 132 pentru împotrivă abțineri putem verifica 132 132 check is over se adoptă. 133. 133. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 134. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135. Pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge 136 pentru împotriva abțineri se adoptă, 137 pentru împotriva abțineri se adoptă, 138 pentru împotriva abțineri se respinge, 139 pentru împotriva abțineri se respinge, 140 140 pentru împotriva abțineri se respinge, 141 pentru împotriva abțineri se respinge, 142 pentru împotriva abțineri se adoptă, 143 pentru împotriva abțineri se respinge, 144 pentru împotriva abțineri se adoptă, 145 pentru împotriva a, putem verifica 145, cred că e respins, dar nu sunt sigură. 4, 5. And it is rejected, yeah. S-a închis votul și se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, 147 încă o dată. Pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 147. Cred că e respins. And it is rejected, yeah. 147 in favor? 148 pentru, împotriva. 148 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotriva abțineri se adoptă 153 pe, e caduc, 154 pentru, împotriva abțineri se adoptă, verificăm 154. Check is over. And it is rejected, sorry. It is re Și se respinge. 155 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 155, verificăm, s-a deschis votul. Check is closed. S-a închis votul și se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 156. 156, yeah. No. Yeah, it is adopted. Se adoptă. Da, vă mulțumesc pentru participare. Da, acum ați participat, se adoptă. 157 împotri- pentru împotriva abțineri se adoptă, 158 pentru împotriva abțineri se respinge, 159 pentru împotriva abțineri se respinge, 160 pentru împotriva abțineri se adoptă. 161 pentru împotriva abțineri se respinge, 162 pentru împotriva abțineri se adoptă, 163 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166-167 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167. Verificăm 166 pentru împotriva abțineri se adoptă, 168 pentru împotriva abțineri se respinge, 169 pentru împotriva abțineri se respinge, 170 pentru împotriva abțineri se adoptă. 171 pentru împotriva abțineri se respinge, 172 pentru împotriva abțineri se adoptă, 173 pentru împotriva abțineri se adoptă, 174 pentru împotriva abțineri se respinge.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 182 pentru împotriva abțineri se adoptă. 183 pentru împotriva abțineri se adoptă. 184 pentru împotriva abțineri se adoptă. Regii pentru împotriva abțineri se adoptă. Regii 6 până la regii 12 putem vota în bloc. Deci în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum se supune la vot întregul raport, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, 16 voturi pentru, un vot împotrivă. Felicitări domnului raportor. Felicitări. Mulțumim foarte mult. Iată că ne aflăm acum la finalul votării. And we will go to point number 8 și trecem acum la punctul 8 de pe ordinea noastră de zi. E vorba de uh, raportul Curții de Conturi, pentru că încă nu e prezent raportorul de la punctul 7. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, raportul special pentru anul 2016, subvenții de stat și politică de coeziune. Raportorul nostru este colegul Ali, iar din partea Curții de Conturi uh, vine domnul Herix, căruia îi spun bun venit. Vă aflați pe partea însorită a vieții și vă dau cuvântul imediat în legătură cu prezentarea acestui raport special. Stimată doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, vreau să vă prezint pe scurt cele mai importante constatări și recomandări ale raportului nostru privind aceste subvenții de stat în politica de coeziune. Dați-mi voie să spun de la bun început, cu o constatare de principiu, acordarea de asemenea uh, subvenții conform tratatului Uniunii Europene în principiu este interzisă, dar există unele excepții sectoriale sau în anumite regiuni. Suma generală în perioada 2007-2013 a fost 504 miliarde de euro, dintre care 139 um, de miliarde de euro din fondurile pentru politica de coeziune cei care au uh, analizat uh, această situație au uh, comparat numărul erorilor constatate. Curtea, Comisia și statele membre au fost analizate și după ce am analizat aceste erori de către Comisie și măsurile de corecție pe care Comisia le-a decis și măsurile care au, s-au dovedit a fi necesare pentru perioada 2004-2020. În legătură cu constatările noastre, erorile în ce privește subvențiile de stat într-un procentaj de 13,5% uh, au făcut parte din uh, cota erorilor pentru politica de coeziune pentru perioada 2014-2016. A fost 4,7% uh, în total. Erorile cele mai frecvente au fost uh, sume uh, care au depășit intensitatea normală în subvenții Direcția Generală pentru Politica Regională și, de asemenea, pentru ocuparea forței de muncă și integrare. Au constatat erori în uh, ce privește subvențiile, dar uh, ele nu au fost suficient uh, prezentate și analizele uh, au fost parțial eronate. Deci nu ne-a fost nouă posibil în băncile de date să analizăm la timp uh, erorile, pentru că dacă acest lucru ar fi fost posibil, Comisia ar fi putut să dezvolte programe de corecție adecvate. Direcția Generală Competitivitate a efectuat analize orizontale în baza unor acțiuni de supraveghere a acordării acestor subvenții în perioada 2006-2014 și 30% din aceste reglementări au fost considerate a fi problematice. Asta înseamnă că au încălcat anumite prevederi legale. Un aspect de natură concretă în cinci state membre numărul erorilor problematice a fost de 15% sau chiar mai mult. Deci este uh, o rată uh, semnificativă a erorilor. Dacă analizăm uh, folia următoare, vedem că există o analiză mai atentă a erorilor depistate, pe care o prezentăm în acest tabel. Curtea Europeană de Conturi, aproximativ 19% din Um, subvențiile acordate au, au fost depistate ca fiind um, marcate de erori. Iar, um, de asemenea, erorile în politica regională se cifra tot la aproximativ 19%, iar în ce privește Direcția Generală Competitivitate, existat chiar o rată a erorilor de 36%. Diferențele se bazează pe abordări diferite. Au fost uh, făcute uh, verificări inopinate. Pe de altă parte, și asta înseamnă un salt semnificativ în ultimul rând, statele membre, în controlele lor, au constatat mai puțin de Part, uh, au găsit doar mai puțin de 4% erori în situațiile verificate. Deci, uh, iată, uh, deși uh, pe plan comunitar, ceea ce am constatat noi a dus la erori care au fost, s-au cifrat la de 5 ori mai mult decât constatările la nivelul statelor membre. După aceea a existat o coordonare insuficientă în interiorul comisiei. Nu a existat un schimb de constatări între serviciile direcțiilor generale ale Comisiei. Nu a existat un acces direct la băncile de date care au fost alcătuite de către alte servicii. Iar dacă Până la urmă, um, aceste subvenții s-au cifrat la peste 50 de miliarde de euro înainte de hotărârea um, cunoscută ca fiind Leipzig-Halle în uh, perioada până la 2012, s-a constatat că până la urmă au fost acceptate proiecte de mari dimensiuni care ar fi putut să încalce prevederile care reglementează dreptul de a acorda subvenții de stat. Deci în acest interval 2007 până 2014, 2012 uh, uh, Comisia a aprobat um, proiecte um, care în mare parte nu au fost uh, notificate. Deci, în ce privește uh, uh, erorile care au fost depistate de către cele două direcții generale, Direcția Generală Regio a operat 18 corecții financiare pentru șapte state membre în perioada 2010-2014 cu un volum de 95 de milioane de euro, sume legate de subvențiile de stat, au reprezentat uh, nu foarte mult din mijloacele generale investite. Direcția Generală Competitivitate a, a uh, opera doar o singură corecție financiară în valoare de 0,3 milioane euro, deci uh, au fost cote de corecție relativ mici. În perioada 2014-2020 însă s-au schimbat puțin lucrurile. Aici a existat o un regulament care este cunoscut uh, pe abreviera GIBER, s-a creat un nou domeniu de aplicare. De la 26 uh, a crescut la 34 uh, numărul uh, grupurilor care au beneficiat de asemenea subvenții și până la 70% din sume, până la urmă, au fost uh, supuse acestui sistem de exceptare, dar în felul acesta responsabilitatea a fost delegată spre statele membre. Ca atare și potențialul de risc a crescut. Deci, dacă ne gândim în ce uh, măsură statele uh, membre, conform uh, constatărilor direcțiilor generale regio și competitivitate, um, au crescut numărul erorilor, ne putem teme că din nou prin această uh, Eh, delegare a riscurilor spre statele membre, vom avea o rată a erorilor mai mare. De aceea am cerut până la urmă prevederi mai severe în legătură cu monitorizarea eh, modalităților de subvenționare, eh, pentru că în felul acesta putem să atingem o mai mare transparență. În ce privește următoarea folie, uh, au fost formulate niște condiționalități ex ante în cadrul uh, acestui uh, sistem de acordare de subvenții, statele membre au introdus o autoevaluare în colaborare cu Comisia, iar cinci state membre au uh, demonstrat că de fapt nu au respectat uh, regulile care au fost convenite inițial. Comisia ca atare a adoptat niște planuri de acțiune care ar fi trebuit să fie aplicate încă uh, la nivelul anului uh, 2016. Comisia uh, a adoptat deci un uh, plan de acțiune propriu care să poată să consolideze capacitățile administrative ale statelor membre printr-o uh, pregătire profesională adecvată. Sunt măsuri pozitive pe care doream să le menționez. Și în ce privește recomandările noastre, am încercat să le sintetizăm am formulat 12 recomandări parțiale. Comisia uh, a le-a acceptat pe majoritatea dintre ele, doar trei uh, nu au fost acceptate, de fapt, este vorba de o monitorizare a procesului de follow-up. Comisia trebuie să uh, valorifice uh, băncile de date, analizând cauzele erorilor și să supravegheze și capacitatea statelor membre de a respecta uh, obligațiile iar atunci când uh, măsurile de subvenționare nu au corespuns uh, principiilor convenite, Comisia să ia măsuri de corecție. Iar în ce privește marile uh, proiecte, abia după prezentarea modului de acordare a subvențiilor de stat să fie acceptate și se va analiza dimensiunea proiectului și uh, viabilitatea. Deci comisia va trebui să prezinte și studii de caz în legătură cu uh, încălcarea regulilor. Și în final, mai fac trimitere la o recomandare. Credem că o bancă de date centrală pe plan comunitar ar fi necesară pentru ca și statele membre să fie uh, motivate să introducă un registru central din acest punct de vedere. Stimată doamnă președintă, doamnelor și domnilor, acesta ar fi pe scurt uh, prezentarea noastră, dar sunt dispus să răspund la eventuale întrebări. Mulțumesc, felicitări în legătură cu acest raport special, impresionant, pe un subiect pe care noi poate l-am tratat prea superficial. Îi dau cuvântul raportorului, domnul Ali. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule Rix, stimați colegi, peste o treime din bugetul Uniunii Europene este dedicat politicii de coeziune pentru a înlătura disparitățile regionale, sociale. Dorim ca și uh, o restructurare a industriei, economiei și agriculturii să fie posibilă, pentru ca regiunile să devină mai competitive, să stimulăm creșterea economică și să creăm noi locuri de muncă. În același timp trebuie să fim conștienți că uh, subvențiile de stat ă, sunt interzise pentru a nu crea distorsiuni pe piață. Există însă excepții în sectoare anumite și exceptări geografice care uh, sunt admise. Iar raportul uh, Curții de Conturi trebuia să verifice uh, cum s-a procedat în domeniul uh, subvențiilor de stat și ce erori au putut fi constatate, care trebuie să fie acțiunile de contracarare sau corecție din partea Comisiei. Apreciez această analiză a Curții de Conturi pentru că s-a referit la perioada 2007-2013 uh, cu un accent special pe perioada 2010-2014. Analiz, uh, raportul a analizat și acțiunile întreprinse de către Comisie și uh, capacitatea statelor membre de a preveni încălcarea regulilor convenite. Raportul prezintă o imagine realistă a ceea ce se întâmplă în acest domeniu și recomandările pot fi foarte utile pentru activitatea viitoare. Iar eh, acest raport special eh, cred că eh, va determina și Comisia să accepte cea mai mare parte a recomandărilor. Sperăm ca în felul acesta uh, Comisia să acționeze uh, corespunzător din mers ca să nu fie nevoie de acțiuni de infringement, uh, încălcarea tratatelor de către statele membre. Mulțumesc foarte mult! Trecem la dezbatere și și uh, aș spera să nu vă mai ocupați uh, de e mail ca să putem să ne concentrăm pe raport. Din uh, partea direcției regii avem uh, pre colegi prezenți în sală și din partea OLAF uh, avem reprezentanți. Dacă din partea Direcției Generale Regio dorește să intervină cineva, vă rog. Domnul Zeber, mulțumesc, doamnă președinte, îmi cer scuze, mă uitam la, la material. Suntem foarte recunoscători pentru o analiză atât de profundă din partea Curții de Conturi. Noi am colaborat foarte strâns cu Curtea pentru ca să ne ajute la definirea problemelor legate de ajutoarele de stat, nu numai pentru raportul special, ci și de acum câțiva ani, pentru că prin exercițiul de descărcare și prin uh, Uh, declarația de asigurare. În general, uh, Curtea de Conturi a analizat situația și a raportat pentru 2013 și 2014 care au fost uh, în politica de coeziune una din sursele cele mai mari de eroare, la marja de eroare, între 17 și 20% rata de eroare. Suntem foarte recunoscători pentru analiză și pentru faptul că și curtea a acceptat că după perioada pe care au analizat-o, domnul Ali a vorbit despre această perioadă, Curtea după aceea a raportat îmbunătățiri în domeniu, mai ales în ceea ce privește rata de eroare. Ați văzut în raportul anual pentru 2015 că aspectele Um, care au fost analizate atunci au ajuns doar la 5,8% rată de eroare anul acesta, dar și punctele care au fost uh, menționate în raportul anual pentru 2015 au raportat de asemenea îmbunătățiri în activitatea autorităților de auditare și în verificările care s-au făcut în legătură cu ajutoarele de stat, ceea ce este foarte binevenit. Între timp am mai acceptat și recomandările pe care le-am primit și curtea se referă, de exemplu, și la planul de acțiune al Comisiei care a fost definit între Digi Regio, Digi Ample și Digi Concurența, pentru ca să îmbunătățim capacitatea statelor membre de a rezolva aspectele legate de ajutoarele de stat, ceea ce este cu adevărat o materie foarte complicată. Din partea noastră am lucrat foarte bine cu autoritățile de auditare pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă. În 2011 și la sfârșitul lui 2015 am circulat deja anumite liste de verificare foarte detaliate pentru aspectele legate de de ajutoare, împreună cu Digicom elaborasem documentele și împreună cu alte digiuri am încercat să verificăm după aceea listele pe care le-am trimis pentru ca să ne asigurăm că toată lumea respectă aceleași standarde în domeniu. Am revizuit și baza de date pe care o folosim pentru a raporta aspecte care țin de neconcurența cu regulile de ajutare de stat, care au fost integrate după aceea în baza de date a Comisiei, dar nu au fost um, de, prevăzute um, pentru a se conforma la tipul de evaluări pe care o dorește curtea acum. Ne-am îmbunătățit însă sistemul, avem acum o bază de date care să raporteze toate neregulile în legătură cu ajutoarele de stat sau alte aspecte similare și să creeze și o tipologie de erori care nu uh, sunt uh, comune numai tuturor DG-urilor Comisiei, ci și uh, OLAF-ului și autorităților de audit, care sunt încurajate să raporteze în rapoartele anuale de control și despre tipurile de erori și despre tipologia comună. Sperăm și vrem ca aceasta să ne ajute, ajute pentru ca să putem face evaluări uh, ulterioare și pe care să le putem după aceea discuta cu Digi uh, Concurență și pentru a putea îmbunătăți subiectul ajutoarelor de stat și să acționăm imediat țintit în momentul în care se repetă un anumit tip de eroare. Aș dori să dau cuvântul după aceea colegului meu, care s-a ocupat mai ales din partea Digi Competiție de anumite aspecte legate de ajutoare de stat, dar vreau să reacționez la cererea raportorului uh, ca Comisia să-și revizuiască decizia de a nu reacționa la cererea de acțiune legată de 4B, care ține de o procedură adoptată înainte de 2012. După cum a explicat Curtea în raport, în 2011 Curtea de Justiție a luat mai multe hotărâri uh, bazate pe jurisprudență cu privire la implementarea aspectelor de ajutoare de stat în legătură cu proiectele de infrastructură. Până la această sentință, până la această hotărâre, domeniul era foarte neclar pentru comisie. Comisia dăduse câteva indicații către statele membre înainte de această dată, pentru ca să arate că astfel de proiecte nu sunt uh, supuse regulilor de ajutoare de stat. Apoi Curtea de Justiție a trebuit să uh, arbitreze acest caz și s-au impus statelor membre din cauza situației care s-a creat, să se facă o evaluare a proiectelor majore de infrastructură nu în toate cazurile, dar să se raporteze comisiei și să se notifice comisiei toate aspectele legate de ajutoarele de stat. După cum ați putut vedea, am adoptat linii directoare care au fost circulate după aceea tuturor autorităților din program și în aceste linii directoare din 2012 am încercat să subliniem că cererea de a evalua ajutoarele de stat la proiectele majore în domeniul infrastructurii trebuie să respecte aceste reguli numai din 2012, însă nu am putut să aplicăm regula de clarificare a legislației retroactiv înainte de 2012. Obiectivul nostru însă a fost să ne asigurăm că avem uh, un cadru care să funcționeze pentru statele membre și pentru autoritățile statelor membre. În aceste linii directoare am dat instrucțiuni clare statelor membre ce să facă cu proiectele majore și proiectele mai puțin de amploare în infrastructură de înainte și de după aceste linii directoare. Cam atât um, e de spus uh, pentru perioada până în 2012. E foarte greu să ne întoarcem la perioada anterioară de programare. Oricum vom încheia această perioadă chiar săptămâna viitoare, dar în orice caz noi considerăm că nu este nevoie să mai analizăm în profunzime subiectul pentru că riscul este foarte limitat legat de procedura uh, de anterioară. În ceea ce perioadă, privește însă perioada 2014-2020, ne-am îmbunătățit procedura de adoptare a proiectelor majore de infrastructură pentru ca să ne asigurăm ca orice probleme legate de ajutoarele de stat să fie clarificate între statele membre și comisie, înainte ca proiectele să fie adoptate de către comisie, dacă sunt proiecte de mare învergură. Procedura e deci mai strictă pentru perioada 2014-2020 și, în orice caz, chestiunile legate de ajutoarele de stat trebuie să fie clarificate înainte să se ia orice decizie din partea Comisiei, pentru că n-ar avea niciun sens ca uh, și Comisia să ia o decizie pe un proiect de infrastructură major și după aceea să spună beneficiarului că proiectul nu este eligibil, deși el a fost lansat. Trebuie să colaborăm foarte bine și cu autoritățile de auditare pentru a îmbunătăți capacitatea acestora. M-am referit nu numai la training, la formare și la împărțirea acestor checklist-uri de care vorbeam, ci mă refeream și la confirmarea autorităților de auditare în activitatea lor și mă bucur să văd că în raportul de control anual 2015 Curtea se referă la um, faptul că au luat la cunoștință că există îmbunătățiri în uh, activitatea curților de conturi și că această îmbunătățire se vede foarte clar față de anii trecuți. Majoritatea checklisturilor care au fost folosite în activitatea de auditare au putut să mm, uh, acopere problemele de compatibilitate cu ajutoarele de stat și deci aceste checklisturi au fost de mare ajutor. Vom continua să colaborăm cu autoritățile de audotare și cu toate autoritățile implicate în planurile de acțiune care sunt în curs. Am îmbunătățit foarte mult cooperarea și coordonarea cu Digi Competition pe aceste probleme și lucrăm mână-mână uh, cu statele membre pentru ca să le putem ajuta să-și prioritizeze proiectele în domeniul ajutoarelor de stat. Mulțumesc! Domnule Zeibar. Nu am auzit de ce Comisia nu a luat măsuri corective până acum? De ce recomandarea 1 a Curții de Conturi a fost necesară? Puteți să ne spuneți de ce nu a luat măsuri Comisia pentru ca să putem trece mai departe către colegul dumneavoastră? Vă rog. Uh, Recomandarea 1 se referă mai ales la Direcția Generală Concurență și sunt convinsă că colegul meu va răspunde la acest lucru. Însă, domnule președinte, știți că um, Curtea se referă la acțiunile corective ale DigiRegio în cazurile de neconformitate cu regulile ajutoarelor de stat, dar Curtea spune că nivelul de detectare pe care îl analizează de asemenea este foarte mm, similar cu nivelul de erori detectate de către Curtea de Conturi în declarațiile de asigurare. Deci mm, acesta este un lucru pozitiv. Comisia a impus în anumite cazuri corecturi financiare datorită aspectelor de ajutoare de stat, dar altceva ce aș vrea să subliniez este că monitorizarea pe care o face Digi Competition pentru schemele din statele membre funcționează bine. Da, mulțumesc. Domnul Socut, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să iau cuvântul pe cele trei recomandări pe care le-a respins Comisia, dar fiind dat că dumneavoastră ați vorbit despre corecturile la erorile pe care le-am detectat în monitorizare, aș vrea să încep mai degrabă cu câteva cuvinte despre acestea. E clar că în fiecare an avem un exercițiu de monitorizare din partea uh, DigiComp și avem o, un nivel de eroare de aproximativ 30%. Însă trebuie să fim conștienți de asemenea de faptul că o eroare nu înseamnă neapărat uh, că um, a fost detectat, a fost acordat uh, ajutor de stat care este incompatibil. Trebuie să înțelegem diferența dintre ilegalitatea unei măsuri, adică dacă măsura a fost introdusă în conformitate sau nu cu procedurile în vigoare și deci dacă a fost notificată și aprobată de către comisie sau dacă era parte dintr-o excepție sau incompatibilitatea care se referă la fond. Deci înseamnă că rata de eroare conține de asemenea și un nivel foarte ridicat de erori procedurale din partea statelor membre care însă nu duc neapărat la erori grave din punct de vedere al compatibilității măsurilor de ajutorare de stat. Dacă găsim însă erori care sunt însă numai de natură procedurală, de exemplu, temeiul juridic nu, neces- nu impunea condiții și uh, sau, însă s-au respectat condițiile respective când s-au aplicat măsurile de ajutoare de stat, atunci Comisia ia măsuri diferite. Se asigură, de exemplu, ca statele membre să-și schimbe temeiul juridic, să ia măsuri concrete pentru a schimba legislația și astfel să uh, se alinieze și din punct de vedere procedural. Însă nu înseamnă neapărat că în acest caz trebuie să se recupereze ajutoarele acordate în trecut. Este foarte important să înțelegem această diferență dintre uh, rata de eroare ca atare și recuperarea propriu-zisă, care nu este neapărat rezultatul direct al acesteia. Iată de ce uh, statele membre, în constatările pe care le-am uh, primit, au de multe ori măsuri corective care se iau fără ca și Comisia să trebuiască neapărat să ia măsuri de sancționare, și de aceea există această incompatibilitate între numărul lor. Permiteți-mi de asemenea să vorbesc despre ceea ce m-ați rugat și anume că, în primul rând, m-ați întrebat dacă Comisia ar trebui să investigheze proiecte la care ajutoarele au fost deja acordate și în care proiectele au fost în, uh, implementate înainte de hotărârea Leipzig-Hale a Curții de Justiție. Cu siguranță, înainte de această sentință, de această hotărâre, lucrurile erau mai puțin clare. Nu se știa dacă investițiile în infrastructură intră sau nu sub ajutoare de stat. Investițiile în infrastructură puteau să fie parte dintr-o activitate economică, pur și simplu. Deci situația era destul de neclară și Curtea a clarificat situația prin hotărârea Leipzig-Hale. Într-o astfel de situație e foarte important să se aplice buna practică administrativă a jurisprudenței create prin această sentință și deci printr-o aplicare de atunci încolo, fără să se aplice retroactiv, bineînțeles, regula respectivă. Permiteți-mi să spun de asemenea și ceea ce a zis și domnul Zeber înaintea mea, și anume că problema conturilor nu este atât de mare. Comisia a publicat o comunicare despre noțiunea de ajutor, care a fost adoptată luna trecută de către Colegiul Comisarilor și a clarificat prin aceasta că hotărârea Leipzig-Hale nu se poate aplica la orice formă de infrastructură. În această notificare, Comisia a clarificat că infrastructurile precum șoselele, sau precum aprovizionarea cu apă, rețelele de aprovizionare cu apă sau de deșeuri, rețelele fărate nu uh, vor intra sub incidența hotărârii leipzig ci vor intra sub noțiunea de ajutor de stat. Așadar, proiectele care au fost susținute în aceste domenii nu vor fi acoperate, acoperite de um, regulile privind ajutoarele de stat, dar cele care, la care se aplică Leipzig-Hale sunt, de exemplu, aeroporturile, porturile și infrastructura bandă largă, în care există mai multă concurență între rețele și în care există și mai multă finanțare privată implicată. În aceste situații, deci în care domeniul de aplicabilitate al leipzig Halle este ne, este mai restrâns, noi considerăm că nu este o practică bună administrativă să aplicăm ceva retroactiv. A doua recomandare pe care am respins-o s-a referit la obligația către statele membre de a crea un registru central de minimis. Ajutorul de minimis înseamnă ajutorul până la 200 de mii de euro pe o perioadă de 3 ani. Deci statele membre trebuie să se asigure că suma primită de către o companie nu depășește acest prag în trei ani. Se consideră însă că felul în care implementează statele membre regula aceasta este în competența statelor membre. Registrul central e o posibilitate, unele state membre îl folosesc, dar alte statele membre folosesc declarația uh, din partea companiilor pentru a putea asigura că această cum, acest cumul de sume nu se atinge, deci că nu se atinge pragul. E vorba de o um, chestiune care ține de subsidiaritate și noi nu vrem să intrăm să legiferăm într-un domeniu care ține de competența statelor membre și în care există deja metode diferite aplicate de ele. În al treilea caz în care am respins ceva, era vorba de un registru central pentru um, recuperări. Este vorba de așa numitul principiu Gendorf, după o hotărâre de asemenea a curții cu acest nume de acum câțiva ani, care spune că, de exemplu, în principiu, Comisia nu poate să autorizeze ajutoare de stat către o companie care încă trebuie să mai recupereze, să repare uh, Uh, ajutoare ilegale primite în trecut. Așa se numește acest principiu Degendorf. Noi considerăm că principiul Degendorf se aplică de asemenea la nivel național și că deci statele membre care nu au reușit să recupereze ajutoare de stat de la o companie nu pot să mai acorde acestei companii ajutoare noi. Se aplică deci la nivel național regula și noi tocmai vrem să clarificăm uh, același uh, principiu și la excepțiile în bloc care va fi adoptată, regulament care va fi adoptat în curând. Din această perspectivă, noi nu credem că registrul uh, la nivelul Uniunii Europene cu toate companiile ar fi neapărat util, pentru că noi considerăm că este din nou o chestiune de competența statelor membre pe care trebuie să o lăsăm în competența lor și care trebuie să respecte această regulă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum reprezentanta Olaf Doamna Marian Tomaf, îmi pare rău dacă nu v-am uh, pronunțat bine numele spre doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte, eu voi vorbi foarte pe scurt. În ceea ce privește recomandările legate de gestiunea neregulilor, aș vrea să vă informez că am implementat deja recomandarea, așa cum a spus și domnul Zeber, în colaborare cu Digiul dânsului avem acum un registru comun pentru ajutoarele de stat în um, gestiunea comună, în managementul comun pe care îl avem la comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Erix. A fost foarte interesant uh, să auzim păreri uh, diferite din partea comisiei. Poate că ați putea să luați poziție față de întregul subiect. Dacă nu vă deranjează, vă rog. Oh, Danke, Frau Vorsitzende, geschätzte Damen und Herren, geschätzte äh, Vertreter. Domnule Eriks, da, vă rog, mulțumesc. Da, încă o dată. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. La recomandarea 4B Aș vrea să mai fac câteva precizări tehnice. E vorba de cazurile dinainte de 2012 care fuseseră aprobate atunci și care trebuie reverificate. Trebuie spus, eu am dat câteva cifre înainte. Comisia a avut 440 de proiecte pe care le-a aprobat în perioada de care vorbim până în 2012, deci din 2007. Și dacă ne uităm la numările cazuri, numărul cazurilor care au fost notificate, nu am o statistică, dar am, de exemplu, din domeniul maritime, maritim, am uh, din șapte cred că din 11 numai 4 cazuri fusese uh, notificate. Sigur că mai există și o cifră um, de, despre care nu știm, o cifră din umbră, să spunem așa, despre care nu știm prea multe. S-ar putea să existe încalcări uh, foarte dramatice pentru interesele financiare ale Uniunii și exact despre aceasta e vorba aici. Noi am vrut să clarificăm dacă trebuie să trăim cu aceasta, să o acceptăm sau dacă trebuie să încercăm să rezolvăm problema, să clarificăm ce s-a întâmplat înainte. În general, pot să spun că înțeleg argumentele comisiei, dar Totuși lucrurile nu stau chiar așa. Cred că deja mă ocup deja de mult timp de ajutoarele de stat. Mai sunt și alte sentințe. La pagina 38 uh, am avut alte sentințe la care facem referire din septembrie 2000, de exemplu. Am avut un caz în care se spunea că dacă activitatea economică este legată de infrastructură, atunci trebuie să se vorbească de ajutoare de stat. Iar comisia de la sine, după cum puteți vedea în uh, la regula 62 din 1998 a acordat ajutoare de stat pentru mai multe proiecte de infrastructură și a, a considerat că acesta este un ajutor de stat, chiar dacă era uh, implicată o firmă privată. Așadar, există și cazuri în care s-a decis prin hotărâre de justiție în această direcție. Eu zic că ar fi fost corect să se facă referire la toate sentințele înainte să se închidă conturile acestea. În legătură cu compatibilitatea, de care ne-a vorbit domnul Socu de la Direcția Generală Competiție, pot să vă spun că da, e adevărat, nu orice eroare înseamnă că trebuie uh, să, trebuie să ajungă la o restituire a banilor. La tabelul nostru, la pagina 34, am listat câteva cazuri care sunt problematice și la ultima uh, coloană a tabelului am arătat care sunt problemele de compatibilitate cu piața unică chiar dacă e vorba numai de o perioadă limitată, au apărut destul de multe erori care nu au fost datorită altor probleme, ci au fost de incompatibilitate cu regulile pieții unice. După cum am mai spus, avem mai multe rapoarte financiare pe care le-am transmis Digicom. În legătură cu cele trei recomandări despre care vorbea de asemenea domnul Socu de la Direcția Generală Concurență, despre cazul Leipzig Halle s-a vorbit deja. Au existat însă și abordări în trecut care mergeau în altă direcție. În legătură cu regula de minimis, dumneavoastră ați vorbit de securitate juridică. Și eu aș vrea să folosesc um, acest, uh, acest uh, concept, un registru însă în care poți să vezi ce se întâmplă ca în cazul acela din Portugalia, după cum ați văzut din raport, uh, în care s-au văzut uh, toate cele întâmplate. E totuși o certitudine, nu? Știm că, de exemplu, uh, trebuie să adunăm uh, ajutoarele primite timp de 3 ani de zile pentru a vedea dacă s-au depășit cele 200 de mii, însă eu cred că statul de membru ar trebui să fie impulsionat să meargă în această direcție și să um, introducă un astfel de registru care n-ar putea să fie decât benefic. Și în legătură cu principiul Degendorf, de care vorbea tot uh, adineaori antevorbitorul meu, și anume că nu se pot acorda subvenții unei uh, întreprinderi care încă trebuie să restituie ajutoare primite ilegal, după părerea mea trebuie să se rezolve problema în momentul în care e vorba de un stat membru, însă există totuși uh, și um, foarte multe întreprinderi care sunt parte din mai multe, din mai multe state membre de pe continent și va fi foarte greu să trasăm tot ce s-a întâmplat. Un registru central la nivelul Uniunii Europene ar fi de aceea foarte benefic pentru a putea avea mai multă securitate juridică și pentru a fi sigur că nu s-au acordat ajutoare de stat unor uh, întreprinderi care fac obiectul în procedurii de restituire obligatorie a unor ajutoare ilegale. Mulțumesc. Colegul Sala Franca are cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș dori și eu să mulțumesc mai întâi uh, domnului raportor și apoi Curții de Conturi și reprezentanților Comisiei pentru contribuțiile lor la o dezbatere atât de interesantă. Și aș vrea să subliniez câteva principii de bază care se află în tratatele noastre. Mai întâi, principiul de liberă concurență reprezintă o temelie uh, la piața comună. Piața comună și tratatul pe care tocmai l-am uh, celebrat, l-am sărbătorit 60 de ani uh, săptămâna aceasta, stabilește în mod foarte clar că instrumentele pe care noi le-am creat au drept scop să dezvolte în mod armonios economiile statelor membre. Și deci, trebuie să avem fonduri prevăzute pentru o politică de coeziune. E foarte interesant să vedem cifrele pe care le utilizează Curtea de Conturi. Ni se spun că există 500 de miliarde în această perioadă de ajutare de stat, o cifră deosebit de importantă, și există 137 de miliarde de ajutoare de stat legate de politica de coeziune ceea ce sublinează în mod foarte clar că e vorba de uh, un raport foarte uh, oportun la momentul potrivit. Există 367 de uh, miliarde de ajutoare de stat legate de alte politici. Și atunci mă, pun, mă întreb, doamna președinte, uh, Uh, De-abia am venit de la ședința pentru control bugetar și mă întrebare, n-ar fi bine să și discutăm acest aspect important, pentru că e vorba de volume mari, care de fapt sunt legate de alte politici, dincolo de politica de coeziune. Și pe acest raport mai concret putem spune că există două aspecte care pe mine mă interesează în mod deosebit. Mai întâi aș vrea să-l întreb pe reprezentantul Comisiei care este diferența între erorile ce au avut loc și volumul de ajutoare pe care l-ați recuperat. Pentru că asta subliniază un anumit grad de eficiență sau ineficiență în momentul în care vrem să examinăm acest regim de ajutoare de stat. Așa cum am, s-a spus încă de la bun început, aceste ajutoare de stat nu sunt ilegale. Sunt fie compatibile, fie incompatibile cu scopul final prevăzut în tratate. Și de aceea aș dori să știu dacă ni se poate spune din partea Curții de Conturi sau din partea reprezentanților Comisiei care este diferența în termeni absoluți între diferitele erori ce au fost comise în cadrul acestor politici de coeziune și în legătură cu ajutoarele de stat și nivelele de recuperare a fondurilor. Și în al doilea rând, se pare că s-au acceptat din partea Comisiei recomandările făcute de către Curtea de Conturi și domnul raportor de asemenea și mi se pare că ideea de a avea o bază de date mai actualizată și o coordonare nu numai între statele membre, ci și în diferitele direcții generale din partea Comisiei, mi se pare ceva fundamental și evident e nevoie și de o coordonare mai bună între statele membre. Iar acest punct Uh, doamna președinte, punctul 6 din document, l-am citit cu multă atenție și observ cu îngrijorare că sunt în continuare 5 state membre care nu îndeplinesc într-adevăr uh, nivelul uh, dorit de, de, de evaluare ex ante făcut de către Comisia Europeană în momentul în care stabilesc acele planuri de ajutoare de stat. Aceste planuri trebuie să fie mai întâi declarate compatibile sau eligibile de către Comisia Europeană și mă îngrijorează acest lucru și să sperăm că vom afla mai exact despre cine este vorba, care sunt acele cinci state membre. Uh, pentru că există uh, state care nu îndeplinesc condiționalitatea exante, ceea ce mi se pare un precedent uh, inacceptabil, pentru că e vorba de norme juridice uh, pe care trebuie să le aplicăm tuturor. Mulțumesc, doamna președinte. Ja, sehr gute Fragen. Întrebări foarte bune. Domnule Zeber, doriți să răspundeți colegului? Yes, thank you very much. Da, mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește sumele pentru corecturile operate în uh, fondurile de coeziune, Curtea s-a referit la calculele ce au fost făcute în 5 cazuri, 5 uh, state membre din 18 proceduri ce au fost lansate de către Direcția Generală Regio și ne referim la 36,8 milioane ca și corecturi, uh, sume recuperate din partea statelor membre, dar doar în acele cazuri în care Curtea de Conturi a putut face legătura între fondurile acordate și ajutoarele de stat și politicile de coeziune. Deci, e clar că s-au referit la diferite aspecte, printre care și ajutoarele de stat. Deci, nu în toate cazurile, Curtea a putut identifica uh, cifrele referitoare la corecturile necesare și legate de ajutoarele de stat. Ceea ce este important și vreau să subliniez aici e faptul că la Comisie am urmărit îndeaproape fiecare caz ce ne-a fost raportat Uh, și ca urmare și a raportului din partea Curții de Conturi. Așa facem în fiecare an și din toate cazurile detectate și raportate de statele membre au fost monitorizate. Curtea se referă în mod clar la acest lucru în raportul său și explică faptul că nivelul de corecturi financiare realizat de către Comisie reprezintă o monitorizare a tuturor cazurilor detectate și semnalate de Curtea de Conturi sau statele membre. În momentul în care curtea spune că un proiect este acoperit, uh, este constatat a fi uh, uh, atins de anumite erori, mai întâi trebuie să evaluăm dacă există o nevoie de notificare sau nu. Și dacă e nevoie de o notificare din, car- din partea statului membru respectiv, atunci în mod uh, în consecință putem să evaluăm dacă ajutorul acela de stat este uh, uh, din punct de vedere juridic, legal, în virtutea politicii în care s-a aplicat acest, acest ajutor de stat. Există diferite tipuri de erori Uh, uneori pot fi uh, anumite bonusuri pentru anumite IMM-uri care în mod normal nu erau eligibile și în aceste cazuri, spre exemplu, recuperăm sumele din partea beneficiarilor și din partea statelor membre. Acum, în ceea ce privește cele cinci state membre pentru care nu toate acțiunile și condiționalitatea ex au fost pregătite în momentul în care s-au adoptat parteneriatele, acordurile de parteneriate. Așa cum am explicat deja, avem diferite planuri de acțiune pentru această condiționalitate ex ante și pentru aceste cinci state membre există astfel de planuri și pentru ele, dar acestea erau parțial deja instaurate în momentul în care s-au semnat aceste acorduri, dar toate acțiunile au fost examinate de către comisie și avem astfel de planuri pentru toate statele membre. Și am monitorizat aceste planuri și, după cum știți, acestea respectă întru totul recomandările uh, Curții de Conturi. Comisia a luat uh, măsurile necesare, deciziile necesare, în momentul în care, în iunie 2000, 2016 am primit informații în ceea ce privește implementarea acestor planuri de acțiune pentru condiționalitatea ex-ante și Comisia este pe deplin angajată să impună suspendări acolo unde aceste condiționalități ex-ante nu au fost uh, pe deplin instaurate în momentul raportării. Da, dar nu știm care sunt acele state membre, nu ne-ați spus. Care sunt? Uh, Aceste țări, dacă nu mă așa, sunt uh, citate în planul de acțiune al Comisiei și uh, sunt și în raportul Curții de Conturi. Și de fel mulțumesc Curții de Conturi că face publicitate pentru raportul nostru referitor la planurile de acțiune. Și acestea sunt, din câte știu eu, Italia, România, Republica Cehă, Croația și Republica Slovacă, Slovacia. Din câte am înțeles, Republica Cehă a trimis deja răspunsuri în 2016 în ceea ce vrește îndeplinirea tuturor acțiunilor din uh, planul său de acțiune. Eu personal nu știu exact care e situația cu celelalte patru state membre, dar dacă doriți, vă pot trimite informația în scris. Would DG like to add something? Eventual, uh, mai vreo direcție generală din partea Comisiei care ar dori să intervină? Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Raportorul în final, domnul Ali, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru aceste informații suplimentare ce ne-au fost furnizate de Curtea de Conturi, de către Comisie. Vreau să mulțumesc și colegilor pentru contribuții. pentru că ajutoarele de stat e clar că e un subiect foarte important. Și e nevoie de coordonare între statele membre și Comisia, dar și între diferitele structuri care există în cadrul Comisiei Europene. E deosebit de important acest lucru și condiționalitatea ex ante, de asemenea, trebuie să fie limpezită. Sunt foarte mulțumit cu sugestiile care au fost făcute de către colegi și care vor putea fi incluse în versiunea finală a acestui document. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Încheiem aici discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc curții de conturi, comisiei, celor de la OLAF. Cred că nu peste mult timp vom introduce din nou acest subiect pe ordinea de zi, pentru că până la urmă Respectarea interesului public uh, este foarte importantă. Tocmai de aceea mă tem că va fi nevoie să ne revedem. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este vorba despre uh, controlul uh, finanțării ONG-urilor din bugetul Uniunii Europene. Raportor este Marcus Piper. Este vorba despre autorul unui raport de inițiativă. Îi dau cuvântul pentru a ne prezenta acest raport. Vă rog, domnule Piper. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și pentru faptul că am putut acționa atât de flexibil cu ordinea de zi. Este vorba despre finanțarea unor organizații independente față de guvern, am uh, dorit să analizăm modul în care ONG-urile uh, sunt finanțate din bani europeni, ce se întâmplă concret cu acești bani. Trebuie să spun de la bun început că este aproape imposibil să primești cifre concludente apreciez demersurile întreprinse de comisie pentru a putea să ne furnizeze unele cifre, dar dacă am întrebat care sunt uh, cele mai mari 50 de ONG-uri care nu au uh, nici un fel de obligație în uh, ce privește uh, unele avantaje finale, a fost foarte greu să primim o asemenea listă, chiar imposibil. Deci, uh, un prim uh, rezultat al acestui raport este constatarea că avem probleme atât de mari pentru a obține cifre concludente. Noi am uh, cerut elaborarea unei expertize care a valorificat surse secundare și uh, rezultatele acestei expertize sunt până la urmă concretizate în acest raport. Foarte mulți bani sunt cheltuiți. Am uh, perioada din 2010 începând, e vorba de 1,5 miliarde de euro și aproape 70% Uh, au fost uh, destinate spre 273 de ONG-uri. Uh, asta înseamnă 1,5 milioane de euro pentru fiecare ONG. Deci, există probabil că mii de ONG-uri în Europa, dar sunt puține cele care au primit până la urmă bani europeni. Acestea ar fi câteva considerații preliminare. Iar acum câteva observații de ordin general în legătură cu acest raport. ONG-urile aduc un ajutor prețios, inclusiv în relația cu Bruselul, în ce privește activitatea politică și eu cred că dincolo de banii privați care finanțează ONG-urile, cred că este nevoie și de o, un asemenea aport financiar din bani publici. Dar, pe de altă parte, am ajuns la concluzia că utilizarea banilor contribuabililor europeni nu este documentată și a trebuit să căutăm uh, câteva piese de uh, mozaic practic pentru a vedea cum uh, sunt folosiți acești bani. După aceea, nu trebuie să se creeze impresia că ONG-urile sunt plătite într-un fel uh, pentru uh, a uh, disipa până la urmă informații false. Așa ceva, chiar dacă um, există zvonuri în acest sens, este inacceptabil. O problemă fundamentală care provine de la executiv din partea Comisiei este că uh, um, se oferă un sprijin pentru ONG-uri uh, pentru a face uh, lobby vis-a-vis -vis de Parlamentul European, pentru că există unele înțelegeri legate de obiective. În acest caz, ca democrat, mă întreb cum este posibil ca executivul să ofere un fel de training pentru ONG-uri pentru ca ele să desfășoare o activitate de lobby la um, adresa noastră? Eu cred că așa ceva este nepermis. Eu nu sunt expert în dreptul constituțional, dar um, îmi pun această întrebare, dacă așa ceva corespunde valorilor fundamentale ale Uniunii Europene și uh, această problemă face obiectul raportului meu de inițiativă. Cred că ar trebui să ne gândim la acest aspect. După aceea, câteva chestiuni concrete legate de transparență. Suntem de părere că nu există o categorisire unitară și clară a ONG-urilor. Sigur, există o direcție generală din comisie care um, lucrează cu un sistem propriu pentru a putea verifica uh, direcțiile uh, în care uh, sunt uh, cheltuiți banii. Dar trebuie să ne întrebăm ce putem face pentru o mai mare transparență și se propune printre altele ca Uh, ONG-urile care sunt beneficiare de finanțare să primească aproximativ 10% din finanțarea totală din banii europeni. Iar acest lucru să uh, fie reflectat foarte clar și în rapoartele de activitate anuală, pentru că și aceste ONG-uri trebuie să își asume o mai mare transparență, inclusiv în ce privește plățile către toți colaboratorii, toți angajații. Și cred că și contactele față de clasa politică și față de lobbyiști ar trebui să fie publice. În plus, propune să existe un fel de marcă voluntară europeană, un fel de autoasumare a uh, responsabilității din partea acestor ONG-uri uh, ca să furnizeze datele atunci când încercăm o monitorizare a cheltuielilor. Deci, din acest punct de vedere, Comisia trebuie să opereze cu un sistem unitar și uh, trebuie să existe și acest sistem prescurtat PADUA, Uh, direcția Generală DEFCO și Direcția Generală NIR elaborează un asemenea sistem de înregistrare și mă întreb dacă nu ar putea fi aplicat extins. În ce privește transparența, trebuie să știm și uh, Uh, care sunt uh, contactele. Nu este normal ca doar ONG-urile cele mai mari să primească bani, pentru că poate există și un nivel al doilea, al treilea, al patrulea de colaborare și trebuie să cunoaștem identitatea personală a ONG-urilor mari și a ONG-urilor mici pentru a um, crea sentimentul contribuabilului european că banii sunt distribuiți echilibrat. Am propus și un sistem de um, examinare unitar până la o transparență finală în legătură cu uh, profitul înregistrat. La fel procedăm și cu fondurile structurale, dar acest lucru nu se poate realiza decât în colaborare cu statele membre. Comisia Europeană singură nu poate să realizeze uh, acest obiectiv. După aceea trebuie să atragem la colaborare și unele instituții externe. Suntem decepționați de faptul că la Curtea de Conturi până acum nu a existat interes pentru acest domeniu. Eu cred că toate neajunsurile care sunt menționate în raportul nostru ar trebui să ducă la un raport special uh, al Curții de Conturi. Și cred că și uh, Olaf ar trebui să se implice în analiza unui comportament greșit din partea unor ONG-uri și să furnizeze Comisiei date în legătură cu aceste constatări. Deci, în concluzie, ONG-urile desfășoară o activitate valoroasă, inclusiv um, o susținere a deciziilor politice uh, din Parlamentul European, dar trebuie să operăm cu transparență, cu fapte reale și nu cu jumătăți de adevăr. Iar acest lucru își propune până la urmă să determine acest raport. Mulțumesc! Domnul Ștans dorește să intervină. Waren met eh, zijn, uh, met zijn allen aanwezig. Uh, enfin, eh, eerst en vooral, ik spreek hier ook namens Benedek Javor, die, uh, die Nicole aanwezig is. Mulțumesc, doamna președinte. Iau cuvântul în locul unui, unor colegi care nu au putut fi de față astăzi. Am discutat înainte pe marginea acestui raport și a avut loc o audiere la care prezența a fost destul de mare și concluzia este că toți cei care au fost prezenți, chiar și comisia, au plecat de la ideea că există probleme în ceea ce privește ONG-urile. Și, în general, sunt de acord cu domnul Piper. Dar e păcat, pentru că acum are o abordare foarte negativă față de ONG-uri, deși spune în mod foarte clar că acestea depun o muncă valoroasă. Și a subliniat acest lucru cel puțin de două ori în introducerea sa, și anume că e o muncă importantă, sunt foarte uh, uh importante pentru societate în general, însă constat că în textul raportului tonul este mai degrabă negativ. Și, domnule Piper, în raportul dumneavoastră, într-un fel, parcă lipsește un pic de respect față de munca depusă de um, ONG-uri, pentru că în momentul în care citești raportul, tonul în general e negativ. Sunt multe probleme, probleme specifice cu ONG-urile, însă nu prea văd dovezi în raportul dumneavoastră pentru aceste afirmații. Eu, în textul pe care noastră l-ați prezentat, n-am găsit astfel de dovezi. Și uh, pe durata audierii de două ore, care, după cum spuneam, a fost una foarte interesantă, cu o prezență destul de numeroasă, um, S-a vorbit, da, despre ONG-uri, s-a subliniat faptul că transparența e importantă, deschiderea este importantă, ONG-urile, ele însele recunosc acest lucru și l-au recunoscut și cu ocazia audierii. De aceea cred eu că trebuie să ne bazăm pe principiul de nediscriminare. Nu putem să tratăm uh, ONG-urile în mod diferențiat uh, comparativ cu alți actori. Și cred că abordarea pe care o aveți deocamdată dumneavoastră înseamnă, și am mai auzit asta și în, cu alte ocazii, S-a spus de altfel de mai multe ori că da, sunt foarte multe, multe multă birocrație deja și cred că abordarea dumneavoastră o să ducă și la și mai multă birocrație. Așa că ideea de a antrena beneficiarii final pentru a ști cum să gestioneze în mod corect fondurile, da, bun, în așa fel încât să punem capăt anumitor uh, eroi, eu cred că e ceva bun în raportul dumneavoastră, dar mai sunt pasaje care nu sunt foarte clare în raport. Spre exemplu, punctul 6 E destul de neclar ce scrie acolo. Plecați de la, faceți anumite afirmații în acest uh, aliniat, dar aș vrea și eu să vă întreb ce, pe ce fapte vă bazați pentru a afirma că astfel acționează ONG-urile. Apoi, aliniatul 7, vorbiți despre comisie. Dar cred că și aici e nevoie de explicații suplimentare, pentru că nu înțeleg exact care e problema la care vă referiți. Nivelul de responsabilitate, de transparență, eu cred că orice fel de bunătățire în domeniu va fi ceva demn de salutat și vă veți bucura de sprijin din partea grupului nostru în acest sens. Apoi, aliniatul 12. Eu nu cred că ONG-urile ar fi uh, niște organizații mai rele decât oricare alt tip de organizații. La 12, ca și cum s-ar sugera că avem o problemă strict specific cu ONG-urile uh, în ceea ce privește simțul lor de răspundere. Și, de asemenea, tot la, și la aliniatul 25 uh, se spune că, da, știm, mare parte din fondurile cheltuite de către ONG-uri sunt fonduri care uh, au fost utilizate pentru a implementa politici europene și de multe ori e vorba de politici de dezvoltare. Așa că mare parte din aceste fonduri puse la dispoziția ONG-urilor nu sunt utilizate pentru a influența politici, ci pentru a le aplica. Așa că, bun, eu înțeleg în momentul în care ONG-urile sunt active în acti- în, uh, și fac lobby, există un registru pentru asta și se pot scriu acolo. Dar dacă fondurile sunt utilizate pe teren, la fața locului, pentru a dezvolta o muncă utilă în țări uh, în curs de dezvoltare, nu știu dacă un astfel de registru de transparență își mai are sensul astfel. Apoi, la aliniatul 34, mie nu mi se pare acceptabil și nici grupului nostru în general, pentru că dumneavoastră spuneți acolo că ONG-urile uh, sunt uh, implicate în scheme de fraudă, dar nu veniți cu niciun fel de dovezi în acest sens. Și acest tip, acest gen de aliniat, de um, induce așa un, o tonalitate foarte negativă în întregul raport. Și am o întrebare către dumneavoastră. Și e o întrebare care a apărut și în cadrul audierii. Care este exact definiția ONG-ului? Când vorbim despre ONG-uri, ce înțelegeți noastră exact? Pentru că știu că a fost un punct de nemulțumire și pe durata audierii. Și am realizat atunci și realizez și acum că e nevoie de o definiție mai bună. Când vorbim despre ONG-uri, vorbim și despre organizații profesioniste, cum ar fi Business Europe, uh, diferite fundații și organizații care sunt implicate în uh, activități de influențare a deciziilor. Acum, noi despre cine vorbim? Vorbim despre ONG-uri care, de fapt, nu fac profit. Uh, sau vorbiți doar despre, uh, nu știu, organizații de avocați sau organizații care oferă anumite tipuri de servicii. Există o gamă foarte largă de aspecte Uh, cuprinse aici și referitoare la definiția precisă a ONG-urilor. Așa că dacă vrem să ne asigurăm că raportul va fi unul bun, cred că va trebui mai întâi, în, la nivel de grupuri politice, să ajungem la o definiție clară, să știm exact despre ce tipuri de organizații vorbim noi în acest raport și trebuie să facem asta foarte repede. Acum, la liniatul 1 vorbiți doar despre rolul general pe care îl au aceste ONG-uri în societate, contribuția lor la societate. E ceva destul de vag, ceea ce înseamnă că întregul raport e oarecum dezechilibrat, ca să zic așa. Așa că o să înaintăm amendamente și vom menține legătura cu dumneavoastră în așa fel încât să le putem discuta și să vedem cum putem limpezi câteva din neclaritățile de aici. Mulțumesc și acum are cuvântul colegul Pirinski. Thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamna președinte. Raportorul nostru din umbră m-a rugat să prezint eu observațiile sale la acest raport. Mai întâi, dânsul recunoaște faptul că proiectul de raport este uh, foarte detaliat, ceea ce e bine dar are și anumite îngrijorări pe care dorește să le exprime și observații critice pe marginea raportului, care, evident, vor fi introduse sub formă de amendamente, în așa fel încât să putem corecta anumite aspecte. Mai întâi, s-a subliniat faptul că raportul ar trebui să se bazeze pe date solide și obiective. Și se pare că mai multe lucruri care figurează la referire, acolo sunt citate mai multe surse, sunt um, neclare pentru că sunt puse sub semnul întrebării. Spre exemplu, la considerente se utilizează anumite date statistice. Am vrea și noi să știm exact care sunt sursele. Um, apoi, un comentariu mai general în ceea ce vrește proiectul de raport referitor la principiul de proporționalitate. Proiectul de raport preia foarte multe solicitări din partea comisiei, uh, formulează foarte multe solicitări față de comisie și față de ONG-uri, care nu sunt uh, realiste, nu sunt proporționale cu comparativ cu riscul care ar exista. Și dacă ne dorim ca sistemul să fie uh, îmbunătățit, pentru că e vorba de un sistem foarte complex și foarte costisitor, care nu funcționează prea bine, haideți să ne concentrăm pe anumite aspecte în care e nevoie de îmbunătățiri tangibile și care să fie și realizabile și raportorul din, nu trebuie să, din umbră dorește, nu dorește să fie prost înțeles. În continuare, nivelul de ambiții poate fi foarte ridicat, putem cere îmbunătățiri, dar acestea trebuie să fie și ancorate în realitate. Dacă am creat niște obstacole suplimentare, ar duce la o, asta ar duce la o îngreunare a muncii depuse de ONG-uri. Așa că noi nu trebuie să ne concentrăm pe uh, ONG-uri ca atare, ci pe sistem. Sistemul este mult prea greu, mai ales pentru uh, ONG-urile de dimensiuni mai uh, reduse. Și apoi există un număr de aliniate, spre exemplu aliniatul 5 și redistribuirea fondurilor în cadrul acestor asociații, acestor ONG-uri. Aici raportorul din umbră e de părere că în multe cazuri e foarte logic pentru a, uh, organizația principală să redistribuie anumite fonduri către filiale, dar evident doar dacă se respectă setul de reguli și de verificări uh, financiare uh, care sunt legate de subcontractare. Apoi, rețelele. Evident, acesta e ceva bun, să lucreze în rețea e ceva bine și pentru ong și pentru cetățenii europeni, pentru că ne asigurăm că există o implementare cât mai bună a proiectelor. Uh, la aliniatul 6, câteva comentarii au fost deja făcute, dar raportorul nostru din umbră dorește de asemenea să sublinieze că nu e foarte clar dacă acesta aliniat se aplică și doar ONG-urilor sau tuturor uh, altor asociații uh, care sunt aici vizate. Și s-ar putea să fie discriminatorii față de ONG-uri și uh, s-ar putea să reprezinte o povară imensă pentru acestea. Apoi, Uh, evaluarea valorilor. O uh, muncă de, de, de așa natură e cam periculoasă, deși înțelegem ambițiile raportorului. Apoi s-au făcut afirmații destul de puternice față de comisie uh, și în acest sens e nevoie de clarificări urgente. Apoi, secțiunea legată de transparență. Aici vă asigurăm de sprijinul nostru de plin în ideea de a avea un registru de transparență cât mai uh, puternic, sprijin de asemenea și pentru ideea că înregistrarea într-un astfel de registru ar trebui să fie obligatorie din toate, pentru toți beneficiarii de uh, granturi și uh, fonduri și că să existe o verificare din partea Comisiei în mod repetat. Apoi, e clar că această regulă trebuie să fie respectată și de către ONG-uri. Da și aici am dorit să avem câteva clarificări în ceea ce privește propunerile pe care le face domnul raportor pe transparență. E clar că transparența trebuie să fie întărită, asta e clar, cu toate acestea. Asta trebuie să se aplice către beneficiari transfrontalieri și nu în cadrul unui singur ONG. Același lucru e valabil și la secțiunea de control și monitorizare putem susține dorința de îmbunătățire, deși mai bine, dar nu înțelegem prea bine de ce am venit cu astfel de povară suplimentară specific pe ONG-uri. Și raportorul nostru din umbră consideră că e o problemă mare uh, uh, și anume uh, incoerențele care există la nivel de sistem de alocare a fondurilor din partea Comisiei și aici avem o evaluare pozitivă a solicitărilor formulate de către raportor care cer o transparență sporită, reguli armonizate pentru felul în care se acordă aceste granturi și formarea care trebuie să fie organizată de către Comisie către ONG-uri pentru o mai bună gestionare a fondurilor E bine, aici am vrea să știm dacă la liniatul 8 aici se sprijină ideea unui astfel de uh, training pe chestiuni financiare, pe chestiuni de regulament financiar, pentru că astfel ar fi bine atunci să reformulăm paragraful în așa fel încât să fie un pic mai clar. Iată, deci, îngrijorările noastre pe care vreau să vi le împărtășim. Mulțumim! Pirinski, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule Pirinski. Eu voi un loc înlocui pentru câteva minute pe doamna Președintă și mă aflam și eu pe lista vorbitorilor. Am uh, trei întrebări. Nu am putut să particip la atelier pentru că subiectul a fost foarte interesant, dar am trei întrebări simple uh, și unele lucruri sunt uh, asemănătoare cu spusele lui Bart Stais. Pentru că, spuneați, e foarte greu să obții informații. Deci vă întreb ce surse ați folosit dumneavoastră, surse publice, evidențe, fapte pentru că uh, este important să știm pe ce date se bazează um, acest raport. După aceea, și domnul Stais a spus-o, definiția ONG-urilor. Pentru că, după cum ați menționat, uh, în raportul dumneavoastră există o legătură cu Registrul Transparenței și lobbying, dar nu toate ONG-urile practică um, lobbying-ul și nu toți lobbyiștii fac parte din ONG-uri. Deci, uh, sigur că pot fi reprezentanții industriei, ai lumii afacerilor, sindicatelor. Sigur că există și ONG-uri care sunt implicate în afaceri și promovează interesele lumii de afaceri. Deci, puteți să ne explicați la ce tip de ONG-uri v-ați referit și cum pot fi ele categorisite? Și ultima întrebare. Ați menționat Olaful în raportul dumneavoastră. Aș întreba dacă există uh, anchete în curs uh, în legătură cu activitatea unor ONG-uri sau cunoașteți eventual cazuri din trecut legate de uh, investigațiile, investigarea ONG-urilor. Mulțumesc. Colegul Salafranca. Franca. Mulțumesc, doamna președinte. Doream să spun că împărtășesc în mare parte analiza făcută de colegul nostru Piper, domnul raportor. Mie mi se pare că proiectul sau de raport uh, este unul foarte bun, pentru că la punctul 1 subliniază importanța pe care o au aceste ONG-uri uh, pentru a pune în aplicare politicile comunitare. Și împărtășesc acest punct de vedere și mulțumesc domnului Piper uh, pentru asta. Eu am participat la dezbaterea referitoare la finanțarea ONG-urilor și am avut ocazia să Uh, ascult diferitele îngrijorări ce au fost exprimate și aș dori să subliniez și mi se pare că e o dată importantă în dosar și anume cifra pe care o menționăm aici. E vorba de un miliard și jumătate de euro și eu aș spune colegului Bart Stas că și Comisia a aprobat recent, Comisia noastră a aprobat un uh, recent raportul Zeller, și așa că nu pot decât să, vă, să împărtășesc uh, punctul nostru de vedere și anume că nu e nevoie de o abordare discriminatorie. Dar trebuie să, dacă nouă ni se cere, dacă secretariatului Parlamentului European se cer anumite precizări, nu văd de ce, din punct de vedere financiar, nu văd de ce nu ar trebui să avem aceleași cerințe și față de ONG-uri. Nu? Doamna președinte, avem raportul referitor la ajutoarele de stat în cadrul politicii de coeziune. De am discutat. Cerem să justificări în acest sens statelor membre. Și atunci, pe mine mă îngrijorează ce a spus domnul Piper la, in, în introducere, și anume că e posibil, este imposibil să ai date fiabile și actualizate în ceea ce privește uh, munca desfășurată față de ONG-uri de către Comisia Europeană. Mie mi se pare că e un aspect care trebuie să fie luat în considerare, și anume că e vorba de o politică incoerentă și inconsecventă. Și eu ce îmi doresc este să avem transparență maximă, să avem o monitorizare politică, să avem un control. Și mi se pare destul de clar faptul că doamna președinte profit de ocazie, sunt sigur că domnul raportor va răspunde la întrebările ce au fost formulate până acum, dar pe mine mă interesează să știu Cum pot răspunde reprezentanții Comisiei la această observație? Care sunt controlele care se fac în ceea ce privește finanțarea ONG-urilor? Care au fost neajunsurile? Uh, ca și în cazul precedent, ne-am pus întrebări în ceea ce privește diferențele care există între ajutoarele de stat legate de politicile de coeziune și fondurile recuperate ca urmare a unor erori. Aici mă întreb și eu, care au fost erorile care dintre aceste sume au fost susceptibile, a fi recuperate în caz de erori și care sunt mecanismele de verificare care au fost uh, utilizate în ultimii ani, în așa fel încât să avem o idee clară a amploarii problemei cu care ne confruntăm. Așa că, după cum spuneam, raportul domnului Piper pune degetul pe rană și e clar că e nevoie de o transparență sporită în finanțarea ING-urilor. De aceea ar fi foarte util să putem dispune de date, așa că, dacă îmi permiteți, doamna președinte, nu pot decât să îmi uh, exprim și eu îngrijorarea uh, față de astfel de afirmație și anume că e atât de greu și imposibil să obținem date concrete despre finanțarea ONG-urilor care, insist încă o dată, desfășoară o activitate absolut uh, indispensabilă pentru societatea noastră. Dar mi se pare totuși un element fundamental și cred că acesta a fost foarte bine subliniat de domnul raportor în text, și anume că vrem să avem o coerență între finanțarea anumitor activități pe de o parte și principiile pe care le apărăm pe de altă parte. N-ar fi corect ca Uniunea Europeană, prin diferite mecanisme pe care noi nu le putem uh, controla, să financeze niște obiective care contra, sunt contrare principiilor noastre. Spre, eh, pentru că, având în vedere situația în care se află acum proiectul european, ar fi absurd, nu, ca noi, prin mecanisme asupra cărora nu avem control, să finanțăm niște activități care sunt contrare intereselor Uniunii Europene. Mulțumesc! Für die Kommission erhält Frau din partea Comisiei dau cuvântul doamnei Gil Cazaro din partea Direcției Generale pentru Bugete. A, da, îmi cer scuze, nu v-am văzut, domnule Ali, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doresc să vorbesc în numele colegului meu care este raportor din umbră. Înainte de toate, doresc să mulțumesc raportorului. Domnul Tacula, raportor din umbră, consideră că este de importanță crucială atunci când vorbim despre finanțarea ONG-urilor să nu ne concentrăm doar pe criteriile de distribuire a banilor, dar și în ce scop sunt uh, acordați acești bani. Uh, și domnule Tacula uh, uh, vorbește și despre o eventualitate și posibilitatea de a respinge finanțarea atunci când eventual obiectivul uh, pentru care sunt acordați ar putea încălca drepturile fundamentale și principiile fundamentale. Deci finanțarea să poată fi acordată pe plan național și european, dar să se înlocuiască uh, și uh, povara suplimentară administrativă în acordarea uh, acestor bani, pentru că birocrația încurcă foarte mult în activitate organismele mici și organizațiile mici. Iar în ce privește uh, transparența, trebuie să ne gândim că, în primul rând, ONG-urile de mici dimensiuni au de luptat cu piedicile birocratice. Mulțumesc foarte mult, doamna Ghica Sato, vă rog. Thank you very much. Thank you very Mulțumesc foarte mult tuturor listișilor deputați Înainte de toate doresc să mulțumesc în numele Comisiei acest raport. Discuțiile pe care le-am avut uh, în uh, octombrie, noiembrie anul trecut, schimbul de vederi pe care l-am avut cu raportorul și cu consilierii care ne-au ajutat să colectăm toate aceste informații, au fost importante și noi partajăm în totalitate punctul dumneavoastră de vedere. ONG-urile sunt esențiale pentru implementarea politicilor europene. Sigur, nu sunt singuri actori, dar ele joacă un rol foarte important. Tocmai de aceea, noi uh, suntem înclinați să fim de acord cu o parte din comentariile făcute astăzi acest uh, raport, uh, într-un fel, într-adevăr, uh, are un ton ușor negativ față de rolul pe care ONG-urile îl joacă în a susține instituțiile în ducerea la bun sfârșit a politicilor adoptate. În ce privește măsurile pe care noi ar trebui să le întreprindem, sugerate de către raportor, Sigur, sunt unele uh, puncte de vedere uh, binevenite. Comisia trebuie să își îmbunătățească demersurile pentru a obține o mai mare transparență, dar, uh, de fapt, sistemul care a fost adoptat în urma recomandărilor făcute de către Parlament în anul 2010 a fost îmbunătățit pas cu pas, dar există încă loc de mai bine. Iar um, și în raport și în luările de cuvânt din această după-amiază au fost menționate uh, probleme legate de responsabilitatea cu care banii sunt folosiți și uh, controlul care poate fi efectuat. Spuneam, ONG-urile sunt actori importanți, dar uh, sunt totuși o minoritate în ce privește actorii direct interesați cu care colaborăm noi. În ce privește feedback-ul de care dispunem în ce privește implementarea proiectelor, Comisia nu este de părere că acest grup specific de actori ar merita un tratament diferențiat față de ceilalți. Iar dacă am ține seama de o parte din recomandările raportului, uh, ar fi într-adevăr uh, un tratament mai sever uh, care s-ar aplica ONG-urilor. Sigur că trebuie să ne bazăm pe analize de risc și dispunem de o serie de instrumente legale pentru a reacționa atunci când se constată uh, fraude sau irregularități. Toate aceste controle uh, se derulează uh, cu regularitate și sunt luate măsuri atunci când ele sunt necesare nu doar împotriva ONG-urilor, ci în uh, cazul tuturor uh, celor care sunt uh, părți direct implicate, direct interesate. Deci, nu trebuie să complicăm până la urmă relațiile cu acești actori, pentru că în ce privește noi, sigur, trebuie să uh, acceptăm că ONG-urile câteodată trebuie să lucreze în formulă de uh, rețea, dar uh, atunci când există asemenea rețele și relații la diverse niveluri, acest lucru sigur trebuie să fie raportat în relația cu Comisia. Deci, atunci când se recurge la un subcontractor, trebuie raportat acest lucru doar atunci când în demersurile exante nu a figurat și respectivul subcontractor. Comisia este hotărâtă în ce privește această propunere de nou regulament financiar, să încerce să contribuie la implementarea bugetului într-o manieră mai puțin birocratică. Pentru că ne interesează în primul rând modul în care obiectivele stabilite sunt atinse. Deci, din acest punct de vedere, cred că uh, trebuie să valorificăm raportul. În ce privește armonizarea regulilor um, pentru managementul granturilor acordate, da, este nevoie de o armonizare pentru că programele specifice uneori sunt diferite uh, unul față de altul uh, și există și uh, participări ale unui uh, actor în mai multe programe, depinde foarte mult uh, atunci această participare de regulile specifice, dar regulamentul financiar din acest punct de vedere are prevederi suficiente. Iar sigur că uh, trebuie să încercăm să armonizăm regulile, să existe transparență și control. Noi avem reguli privind publicările Exact. în ce privește uh, informarea privind uh, beneficiarii, uh, de asemenea, modul de aprobare a plăților este foarte bine reglementat în noile propuneri de regulament, dar cred că vom putea ajunge la o armonizare suplimentară și la o mai bună transparență dacă va exista și un management electronic al modului în care granturile sunt valorificate. Trebuie să existe un punct de intrare electronică pentru a obține informații din partea tuturor beneficiarilor de uh, granturi și, uh, da, din acest punct de vedere, cum se spune și în raport, există loc de mai bine și noi facem eforturi în a digitaliza managementul contractelor de acest tip pentru a dispune de date mai bune. Și poate o observație finală în legătură cu vizibilitatea finanțării. Comisia este ușor surprinsă de unele afirmații din raport, pentru că vizibilitatea uh, fondurilor europene primite de către ONG-uri și de toți actorii direct implicați uh, este o obligație există deja mențiuni în avans uh, atunci când sunt uh, făcute propunerile pentru care sunt licitate și uh, bineînțeles că în momentul în care se semnează contractele uh, există specificări în ce privește obligația de a informa în legătură cu modul în care fondurile europene sunt cheltuite. Iar acesta este o parte a controlului pe care noi le efectuăm și dacă nu ni se furnizează aceste date, Comisia are instrumente de remediere și poate să ia măsuri în acest sens. Unii dintre dumneavoastră au uh, avut uh, propunerea uh, de a uh, clarifica definiția privind ONG-urile. De mult se discută pe acest această, această temă. Există multe studii efectuate de către Parlamentul European uh, și s-a ajuns la concluzia că acest lucru ar putea fi uh, contraproductiv, pentru că în cele 28 de state membre statutul legal al ONG-urilor este atât de diferit încât noi în ziua de astăzi nu putem clarifica această problemă și nici nu cred că trebuie să ne propunem acest lucru, pentru că ținând seama de uh, solicitările dumneavoastră încă de acum 5 ani, a încercat să uh, găsească în sistemul uh, nostru de calcul definiții ca organisme non-profit sau organizații care înregistrează profit. Dar Acestea um, ar fi singurele două categorii. În clipa de față, cred că un alt tip de definiție nu este posibil. În încheiere, revenind la problema transparenței, câteva cuvinte. Da, sistemul FTS uh, uh, ne permite să obținem cât mai multe date cu putință și încercăm să-l îmbunătățim și multe sugestii au venit din partea dumneavoastră. Cred că eforturile noastre, odată cu digitalizarea managementului implementării bugetului european, vor uh, permite uh, ca mai devreme sau mai târziu să vă putem furniza și noi informații uh, mai clare. Mulțumesc foarte mult. Îi dau ultimul cuvânt raportorului nostru, domnul Piper. Mulțumesc, doamna președintă în legătură cu Comisia. Uh, Există uh, poate unele erori, uh, poate că intenționat sau nu, nu ați înțeles corect sensul raportului. Nu am vorbit nicăieri despre înșelăciune. Nu am afirmat că ONG-urile ne înșală. Ceea ce solicit eu este mai multă transparență. Iar atunci când Comisia spune că există obligația de a demonstra uh, în ce scopuri au fost folosiți banii, da, sigur, e de înțeles, dar asta se întâmplă într-un fel de uh, nucleu închis. Noi, în calitate de deputați europeni, nu avem uh, informații în legătură cu modul în care operați dumneavoastră în relația cu aceste ONG-uri. Și mă miră că la nivelul comisiei nu se percepe această problemă. Eu um, am învățat încă la școală că există o separare a puterilor în stat că legislativul este o putere, executivul este altă putere, deci cum putem să uh, contaminăm aici lucrurile ca executivul până la urmă să încerce să exercite o influență asupra Parlamentului, asupra politicului. Iar după aceea și observația doamnei care uh, reprezintă comisia că uh, s-ar impune eforturi birocratice suplimentare. Nu ne dorim acest lucru, dar obligațiile de raportare eh, trebuie să fie respectate pentru că este elementul cheie ca o persoană din afară să poată să evalueze lucrurile corespunzător. Și cred că este o solicitare justificată și doamna de la comisie care a eh, menționat sistemul FTS eh, care ar putea să așeze sistemul de control pe o bază comună, uh, cred că am face un pas important înainte. Iar în ce privește intervențiile colegilor, datele, eu cu uh, da, uh, datele de care am dispus nu sunt de acord și am spus acest lucru și în observațiile preliminare din raportul meu, pentru că nu uh, am primit din partea Comisiei date concludente și am pus o întrebare simplă. În afară de obligațiile din Horizon cu uh, fondurile structurale, uh, Până la urmă, beneficiarii trebuie să fie făcuți publici de către statele membre. Există în fondurile agrare um, asemenea obligații, um, dar noi ne-am fi dorit până la urmă să știm cine sunt principalii 50 de beneficiari ai uh, acestor uh, bani europeni și ne-am învârtit în cerc fără să primim aceste date. Și în îi spun și Martinei, uh, sunt nemulțumit de cifrele pe care le menționăm uh, și uh, cred că nu doar colega mea din partea liberalilor, dar și alți colegi au această nemulțumire. Cred că trebuie până la urmă să primim niște date concludente din partea Comisiei, iar raportul își propune uh, Uh, strict să uh, ne referim doar la ONG-urile, inclusiv cele care fac uh, activitate de lobby, care primesc bani europeni. Și din acest punct de vedere trebuie să vedem cum procedează Comisia din punct de vedere strategic, politic, pentru ca acești bani să fie astfel folosiți ca tot să putem considera că e corect care este și controlul Parlamentului. Putem ajunge și noi la concluzii pozitive? Pentru că există oare vreun control asupra uh, instituțiilor care practică un lobbying uh, folosind uh, știri false, pentru că există acest lucru și multe asemenea acțiuni de lobby sunt îndreptate împotriva politicii europene, împotriva instituțiilor europene. Și aceasta este o realitate. Deci, până la urmă, ar putea să apară situația în care noi îi subvenționăm pe proprii noștri inamici. Iar în legătură cu spusele lui Bart, în multe domenii, într-adevăr, am complicat lucrurile prea mult, da? Da, poate că am depășit anumite obiective și poate că, din acest punct de vedere, trebuie să mai facem un pas înapoi. Din acest punct de vedere, da, sunt de acord cu tine și poate că reușim să simplificăm lucrurile în varianta finală a raportului. Colegul Salafranca uh, a argumentat și el în acest sens Sper că nu am omis nicio intervenție. Iar în ce privește definiția ONG-urilor, din punctul meu de vedere, poate că nu este într-adevăr necesară, dar trebuie să avem niște criterii în demersurile noastre de verificare. Aștept cu interes discuția, amendamentele și negocierile am Ende der... Mulțumesc, am început, uh, am ajuns la sfârșitul uh, reuniunii Comisiei pentru Control Bugetar și trecem acum la o reuniune comună cu uh, Comisia pentru Afaceri Economice și avem o audiere. Am considerat că este bine să auzim Uh, ceea ce are de spus când să ne adunăm cu toți în sală pentru ca să începem această audiere. Puteți intra, vă rog. Ian. Thanks a